Ja, Doamnelor și domnilor, stimați colegi, revenim. În această după amiază vom avea o audiere publică cu tema folosirea inteligenței um, artificiale în cultură și educație. Am invitat cinci experți și aș dori să vă spun că astăzi trebuie să fim foarte stricți cu timpul de intervenție. Pentru fiecare vrem să avem suficient timp atât pentru toate prezentările, cât și pentru întrebări. Uh, foarte rar s-au discutat um, efectele inteligenței artificiale în aceste domenii și având în vedere faptul că inteligența artificială este folosită pentru planuri educaționale, cât și Uh, pentru crearea de picturi, uh, povești, așa mai departe, um, este clar că domeniul este foarte important. Ne interesează să aflăm mai multe despre inteligența artificială și despre cum poate modifica sau ce modificări poate aduce uh, inteligența artificială în acest sector și la ce ne putem aștepta în următorii 5-10 uh, ani. De cele mai multe ori evoluțiile sunt mai rapide uh, decât ne așteptăm și astăzi deja uh, trebuie să ne punem întrebări critice în ceea ce privește fenomene precum deepfake. Există multe oportunități legate de inteligența artificială, însă pe de altă parte tot ce facem trebuie să fie făcut fiind perfect uh, conștienți uh, de consecințe. Tocmai de aceea este foarte important să cunoaștem toate facetele. Uh, a face față provocărilor inteligenței artificiale este una dintre prioritățile Parlamentului European în mandatul actual și Comisia noastră în următoarele luni va aborda în mod intensiv acest subiect, mai ales prin uh, redactarea unui raport din proprie inițiativă cu privire la folosirea inteligenței artificiale în educație, cultură, sectorul audiovizual, precum și prin avize la alte rapoarte. Uh, printre altele, în momentul de față, sunt uh, um, în lucru astfel de rapoarte la juri și la libe. După cum puteți vedea în program, audierea este împărțită pe trei părți. În prima parte vom primi o imagine de ansamblu în ceea ce privește inteligența artificială în Europa, iar apoi folos, uh, folosirea inteligenței artificiale în educație și în formarea lingvistică. Apoi ne vom axa în al doilea panel pe perspective juridice și provocările în domeniul cultural și, cultural și creativ, mai ales în domeniul autovizual. Iar în ultima parte a audierii vom încerca să înțelegem uh, provocările folosirii inteligenței artificiale pentru um, furnizorii de conținut și de știri. Vom avea o prezentare cu privire la deepfakes, cu Um, prin care cu inteligența artificială se creează imagini artificiale, se falsifică videouri sau um, uh, dosare audio. Și trebuie, vrem să aflăm ce putem face pentru a combate dezinformarea on, online. Am să vă prezint, am să uh, urez bun venit experților care ne vor partaja din exper- experiența lor. În trei, întâi, mă scuzați, Andrei Vasiliev, um, CEO a Tilde, uh, Uh, și membru al Consiliului de Administrație ale Big Data Value Association. Apoi Dora Mata, Matiasovski Filip, project manager a grupului de lucru pentru formare în Coaliția Maghiară pentru Inteligența Artificială, apoi Eleonora, Eleonora Rozati, avocat, profesor extraordinar pentru drept pentru toate, priori, intele, proprietate intelectuală, mă scuzați, la Universitatea din Stockholm și Christoph Krönke de la uh, Ludwig Maximilians Universitate din München la uh, Catedra pentru Drept Public și de asemenea profesorul uh, Michael Coldevei de la Facultatea pentru Televiziune și Film din München. Începem cu primii experți. Domnule Andrei Vasiliev, aveți cuvântul timp de 10 minute. Bună ziua, stimați participanți! Este o plăcere să vă pot partaja câteva idei în ceea ce privește evoluția inteligenței artificiale în uh, Europa și în sectorul audiovizual. Am să vă prezint pe scurt, în general, evoluția inteligenței artificiale, aspecte etice, rolul culturii și educației în dezbaterea cu privire la inteligența artificială și am să mă refer și la uh, diversitatea lingvistică în Europa. Disciplina a fost uh, studiată din anii 50, însă în ultimii 10 ani am văzut o uh, proliferarea tehnologiilor uh, de inteligență artificială în um, gadgeturile personale, dar și la nivel industrial. Este ceva cât se poate de discutat la toate nivelurile. Cum inteligența artificială face parte deja din uh, realitatea noastră de zi cu zi, uh, Oamenii au uh, poziții foarte uh, variate, de la optimism uh, exclusiv până la alte extreme, cum ar fi teama că se vor distruge locuri de muncă și că inteligența artificială va înlocui ființele umane. Mulți oferă, atribuie um, caracteristici umane inteligenței artificiale, însă acest concept este unul foarte generic și de multe ori este definit uh, comparându-l cu uh, uh, percepțiile, cu sarcini umane, cum ar fi percepția vizuală, recunoașterea Uh, vorbirii, luarea de decizii și uh, traducere între limbi. Grupul de experți ai Comisiei Europene definește inteligența artificială um, ca fiind sisteme care dau dovadă de comportamente inteligente, analizându-le mediul și luând, ac- și, uh, luând acțiuni, acționând cu un oarecare nivel de autonomie pentru a atinge anumite obiective. Ar trebui să menționez de asemenea că sectorul creativ european și mai ales uh, scriitorii au un rol în a crea cadrul pentru inteligența artificială. Din 1943, fica lordului Byron a creat ceea ce s-a numit uh, ceea ce poate fi considerat primul uh, algoritm uh, de, care ar putea fi fost folosit de un calculator. În 1923 s-a creat primul robot de scriitorul ceh Karel Čapek în piesa sa de teatru RUR. În momentul de față, foarte multe sisteme de inteligență artificială se bazează pe algoritmi de uh, deep learning sau așa numite rețele neu neurale care pot extrage modele din date. Deci datele sunt esențiale pentru dezvoltarea inteligenței artificiale și în um, ultimii ani volumul de date a ajuns la um, o masă critică pentru a permite folosirea sa și este nevoie și de o capacitate de calcul enormă pentru uh, inteligența artificială și iată, numai de curând a devenit disponibilă o astfel de uh, tehnologie. Uh, învățarea uh, de către mașini, să spunem așa, transferă, uh, folosește big data uh, pentru o serie întreagă de aplicații și asta face inteligența artificială să fie uh, un instrument foarte puternic și tocmai de aceea inteligența artificială are o, un efect de un efect și asupra altor domenii Um, și a devenit o nouă frontieră pentru um, concurență la nivel geopolitic. Forumul Economic Mondial a menționat această concurență geopolitică în ceea ce privește inteligența artificială ca unul din, uh, major, din cele mai mari riscuri pentru, aceste, pentru această planetă. Uh, diferitele regiuni au diferite abordări în mod simplificat, strategia utilizatorilor în uh, inteligența artificială uh, este văzută ca fiind una individuală. Apoi, în China, uh, se pune accentul pe coordonarea strânsă între public și privat. Și Uniunea Europeană, în abordarea sa, încearcă să uh, rămână fidelă cu preferințelor sale culturale și să uh, aibă standarde ridicate în protecția împotriva riscurilor uh, aduse de inteligența artificială. Uniunea Europeană încearcă să abordeze o abordare, să promoveze o abordare um, care pune în centrul atenției omul lucru care a fost menționat într-o comunicare a Comisiei din 2018. And again, if we look at the creative sector, then, uh, right... Din nou, revenind la uh, sectorul creativ, scriitori și uh, regizori de film încearcă să lanseze o dezbatere cu privire la inteligența artificială, riscurile și beneficiile aduse de asta. În 1949, George Orwell, în romanul său 1984 a creat această utopie a controlului total al oamenilor facilitată de tehnologii inteligente, tehnologii care deja există. Și riscurile inteligenței artificiale sunt uh, subliniate de uh, gânditori precum Stephen Hawking. La Web Summit-ul din 2017 a spus că creșterea inteligenței artificiale puternice va fi cel mai bun sau cel mai rău lucru care îi se va întâmpla vreodată umanității. Poate că ar trebui cu toții să ne oprim pentru o clipă și să ne concentrăm în așa fel încât nu numai să, pentru a face inteligența artificială nu numai mai capabilă, ci și uh, pentru a-i crește beneficiile sociale. Din nou, cu mai mult de peste 50 de ani în urmă, în faimoasele sale filme 2001, Odisea spațială, Stanley Kubrick, își imagina o situație în care Um, un calculator este scăpat de sub control și uh, pune în pericol o navă spațială. Mai sunt și multe alte um, creații artistice pe acest subiect. Și este foarte important să creăm un cadru de dezbatere etic pentru inteligența artificială. Mai multe subiecte sunt afectate. Ocuparea, pierdem locuri, putem pierde locuri de muncă? Ce putem face să păstrăm locuri de muncă într-o era inteligenței artificiale? Cum ne asigurăm că inteligența artificială este echitabilă? Cum distribuim uh, bunăstarea creată de mașini? Cum este afectată umanitatea noastră? Ce se va întâmpla cu valorile, valorile noastre umane? cum, putem, uh, cum ne putem proteja de erori ale inteligenței artificiale și cine este responsabil pentru astfel de erori și așa mai departe. Grupul uh, de experți la nivel uh, înalt a definit deja câteva um, criterii, câteva principii și valori. Și în cultură. Cultura joacă un rol esențial în uh, dezbaterea cu privire la inteligența artificială, pentru că înseamnă expresia geniului uman. Și poate ajuta cetățenii să înțeleagă implicațiile inteligenței artificiale. Vedem uh, și utilizări creative ale inteligenței artificiale generarea de uh, Um, fonduri sonore, um, moduri de a uh, preda copiilor limbi sau chiar cum s-a întâmplat în Letonia, uh, generarea de poezie pe baza modelelor creative ale unui poet. De aceea este important să se introducă o dimensiune culturală și să se, sublinie, să se înțeleagă potențialele riscuri ale inteligenței artificiale. Și pentru asta este nevoie de strategii la nivel european și la nivel național. marile organiza- o mare organizație care îi reprezintă pe cei din industrie și pe cei din domeniul universitar care lucrează în domeniul datelor, lucrează la un nou, o propunere de parteneriat public-privat în care s-ar uh, sintetiza toate aspectele diferite ale inteligenței artificiale iar uh, cele educaționale joacă un rol cheie în această propunere uh, strategică. În special, inteligența artificială are un efect asupra aspectelor multilingve ale Europei. 24 de limbi oficiale și 60 de alte limbi uh, vorbite la nivel uh, regional, uh, limbi ale minorităților și așa mai departe. Multilingvismul face parte din identitatea noastră, din valorile noastre europene și este important să ne asigurăm că inteligența artificială menține și hrănește acest multilingvism. Este cu atât mai important pentru limbi mai puțin vorbite, cum este limba mea maternă letonă. O mică comunitate de cercetători și dezvoltatori de tehnologii lingvistice au propus dezvoltarea unor platforme tehnologice pentru uh, învățarea limbilor. Iar astfel încât uh, actorii din industrie să um, promoveze toate limbile uh, europene, astfel încât toată lumea să poate beneficia de învățare prin inteligență artificială. Sper că veți avea la dispoziție această prezentare pentru a afla mai multe pe aceste subiecte. Mă voi opri aici. Thank you very much. Vielen Dank. Mulțumim foarte mult pentru această imagine de ansamblu. Începem acum cu doamna Dora Matașovski-Filip. Are și dumneavoastră 10 minute la dispoziție și apoi uh, vom avea câteva întrebări și răspunsuri. Good afternoon, ladies and gentlemen. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Some background information. Um, Câteva informații de background în ce privește prezentarea mea. Uh, the Hungarian government uh, made a digi digital... Guvernul maghiar uh, a creat un program de succes digital și uh, prin acest program s-a finanțat, s-au fondat și s-a finanțat Coaliția pentru Inteligența Artificială cu 74 de membri fondatori, reprezentanți din diferite sectoare, companii multinaționale, universități, servicii publice, profesioniști și așa mai departe. Și această coaliție este, rămâne evident deschisă pentru noi membri. Astăzi avem 235 de membri în organizație de la 1 ianuarie și toată lumea lucrează în această organizație în mod voluntar. Obiectivul acestei coaliții este să împingă Ungaria în uh, prim planul zonei de dezvoltare IA în Europa, să crească competitivitatea întreprinderilor, să faciliteze participarea startup-urilor și IMM-urilor maghiare în activități de dezvoltare AI prin diferite parteneriate, să implice activ guvernul în dezvoltarea sistemului, ecosistemului AI, uh, folosind sistematic uh, datele naționale disponibile și oferind un acces adecvat uh, la acestea câteva elemente cheie ale coaliției AI. Sesiunea inaugurală a fost în 2018, pe 9 octombrie, și coaliția a, încercat, a început să opereze activ în prima jumătate a lui 2019, prin uh, un uh, website dezvoltat uh, local de o inteligență artificială locală și prin uh, ajutorul tehnologiei dezvoltate la Universitatea din Budapesta. Uh, planul de acțiune a, uh, în domeniu a fost anunțat de Ministerul Tehnologiei și primul proiect uh, al acestei strategii uh, a fost făcut uh, și acum așteptăm uh, să aflăm data la care guvernul va decide finalizarea și va aproba strategia finală. Sunt șase grupuri de lucru în coaliție. Iată aici structura pe acest ultim slide introductiv. Deci puteți vedea câte subiecte diferite sunt incluse în zonele de concentrare, aplicații și dezvoltarea pieței, securitatea tehnologiei, industria datelor, relații internaționale, educație, conștientizare, cadru de reglementare și etic. Eu am uh, fost lider pe unul dintre proiecte pe educație și conștientizare, dar, după cum vedeți, coaliția are diferite proiecte. Așadar, vreau doar să subliniez proiectele echipei educaționale. Mai întâi, Uh, stabilirea și operarea unei academiei AI uh, e similar cu crearea unei universități deschise, în sensul că oricine poate, vine, poate, să vină și să participe, să afle despre inteligență artificială. Apoi, uh, am avut un modul privind cele pe piața muncii, vă vorbim mai târziu, studiu în privința influenței asupra mediului și Uh, de asemenea manuale pentru școlile elementare și uh, secundare. Scopul acestui proiect educațional a fost să formulăm propune, o propunere pentru guvern și pentru sectorul academic ca să susțină obiectivele cheie ale coaliției AI de a examina cât mai multe puncte de vedere și mai multe interese și a de, de a le reflecta și prin urmare am clarificat și am evaluat provocările pe care le aduce această uh, inteligență artificială pe piața muncii. Uh, în legătură cu asta trebuie să răspundem la provocările legate de un plan educațional aplicabil, de nevoia de a identifica și propune o listă clară de competențe uh, privind inteligența artificială în educația publică, în sistemul de educație profesională și în educația superioară sau în educația adulților, Uh, formulare de instruire și educare cât mai aplicabile, un sistem de credite pentru interoperabilitate și foarte important din punctul nostru de vedere a fost să ne asigurăm că extindem această educație privind inteligența artificială și că nu e vorba doar de niște cursuri pentru lectori în domeniul IT. Pe baza provocărilor pe care reprezintă piața muncii, uh, pot să vă spun că am văzut multe statistici și până la urmă am folosit-o pe aceasta, care arată că dacă luăm în considerare că în Ungaria sunt aproximativ 4 milioane de locuri de muncă, 922 de mii de locuri de muncă ar putea să fie afectate până în 2030 de inteligență artificială. Conform acestui studiu, impactul se va manifesta în trei feluri diferite. Uh, dar această tendință nu se va opri, deci toate, toți participanții la piață trebuie să fie pregătiți. De asemenea, am recunoscut că vor fi uh, schimbări în conținutul uh, joburilor, vor apărea poate joburi noi, nu știm încă totuși câte, dar se poate spune că aproximativ un milion de persoane, adică 25 din totalul pieței de muncă al Ungariei, ar putea fi afectate. În ce privește asta, am propus uh, um, un sistem educațional care să ia în considerare și pe cei care sunt deja în, sau care vor fi până în 2030 în, în cadrul sistemului, un sistem de reinstruire și pregătire și am făcut uh, aceste propuneri diferențiate pe niveluri de educație, ținând seama de toate tipurile de educație oficială, formală, care există în Ungaria. Proiectul are câteva propuneri, de exemplu, propunere privind uh, educația profesională și reinstruirea angajaților afectați, educație diferențiată în domeniul AI pentru studenți în sistemul uh, de educație academică actual și de asemenea pentru profesori și lectori. Și avem o propunere de a ne întâlni cu, de a îndeplini uh, așteptările sectorului uh, industrial și de afaceri, o propunere de posibilă reformă a sistemului de educație profesională, de școli profesionale și o propunere de includere a tehnologiei uh, informației și inteligenței artificiale în educația superioară, o extindere largă a acestui sistem de educație. De asemenea, am propus ca să creștem în mod semnificativ numărul de profesori de IT AI și de lectori în acest domeniu și am uh, cerut o, crearea unor medii colaborative și care să ofere susținere și cu acțiuni coordonate din partea Guvernului, a industriei și a sectorului educațional pentru a ne asigura că avem un cadru uh, că se ia în considerare cadrul existent și că acesta este adaptat corespunzător. Rezultatele proiectului și impactul acestea au fost de a oferi oportunitatea de a crea și înlocui forța de muncă calificată conform nevoilor pieței muncii și oferim oportunitatea de a anticipa nevoile în schimbarele pieței muncii care au uh, dus la introducerea inteligenței artificiale. De asemenea, ne așteptăm uh, ca rezultat să vedem o creștere a angajării și o reducere a perioadei de șomaj uh, la care ar trebui să ne așteptăm și extinderea educației de AI dincolo de educația IT. De asemenea, oportunitatea de a crește eficiența industrială în industriile aplicate și creșterea competitivității IMM-urilor. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc foarte mult și acum deschid uh, discuția pentru membrii noștri. Cine dorește să pună întrebări? Domnul Covurt. Mulțumesc, domnul președinte, că mi-ați dat cuvântul. Vreau să mulțumesc amânduror, ambilor prezentatori Uh, mai ales pentru că au menționat uh, faptul că se schimbă rolul unui profesor în acest proces în care uh, evoluează tehnologiile AI. Dar aș vrea mai multe detalii despre cum se vor schimba, se va schimba acest rol. Haideți să adunăm mai multe întrebări și după aceea cei doi prezentatori să răspundă. Doamna Șoidrova. Mulțumesc pentru prezentări. prezentarea proiectului maghiar mi s-a părut foarte interesantă și pe această preocupare legată de posibilă pierdere de locuri de muncă și nevoia de schimbare a calificărilor mi se pare foarte uh, binevenită și mi se pare că e foarte aproape acest moment. Mi se pare că guvernele nu reacționează destul de repede la aceste provocări. În prezentarea dumneavoastră Ați vorbit despre principalii piloni ai strategiei naționale în domeniul AI, dar n-ați intrat în foarte multe detalii. Întrebarea mea este, planificați să investiți în tehnologii? Veți schimba um, modul de uh, pregătire a profesorilor, de educare a profesorilor și veți internaliza aceste uh, cursuri legate de IT și de AI, pentru că nu au fost foarte multe detalii. Mulțumesc foarte mult, doamna Șoedrova. Andreea Bocicor. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi vorbi în limba maghiară, pentru că și eu aș vrea să ridic uh, unele chestiuni față de colega din uh, Ungaria. Magyarország kiemelten kezeli az innovációt. Mă bucur să văd că inovarea și dezvoltarea, evoluțiile tehnologice și cercetarea reprezintă priorități cheie pentru Ungaria. Avem un uh, minister separat care se ocupă de aceste probleme, deci aș spune că guvernul dă prioritate acestor chestiuni. E un domeniu prioritar. Întrebarea mea este următoarea. Ați vorbit despre acest proiect la care ați participat. Ce grupuri țintă au fost stabilite în societate? Cine sunt beneficiarii unui astfel de, de proiect? Ce grupuri și ce sectoare sunt uh, acoperite de această inițiativă? Mi se pare important să înțelegem cât de mare este acoperirea unui astfel de proiect în societate. Vă mulțumesc! Aș vrea să dau experților noștri posibilitatea să răspundă și apoi vom mai putea avea o rundă de întrebări. Először, ha megengedik, akkor Bocskor Andrea képviselőasszonynak válaszolnék. Dacă îmi permiteți, o să răspund și eu doamnei Bocskor uh, în limba maghiară deci care sunt uh, grupurile din societate care sunt țintite de această inițiativă, practic toată lumea. Uh, inclusiv persoane care se află într-o situație foarte dezavantajată. N-am prezentat, n-am spus asta în prezentarea mea, dar am propus guvernului să vină cu un uh, program special, ai nevoie de trei parteneri. Sigur, oricine poate participa. Grupurile dezavantajate din societate sunt avantajate eh, când vine vorba de participarea la acest proiect. Avem eh, de asemenea instruire pentru două semestre oferită și Uh, școlile și colegiile pot să-i ajute pe studenți cu uh, tot felul de materiale. De asemenea, uh, avem implicate companii multinaționale sau companii foarte competitive care pot să facă monitorizare și să ofere susținere pentru aceste persoane dezavantajate, persoane care vin din grupuri dezavantajate din societate, după o astfel de instruire, pot să-și urmeze apoi studiile în educația superioară. Avem nevoie de instruirea aceasta specială datorită sistemului de credite în Ungaria. Avem deja câteva școli secundare uh, cu care negociem, uh, care sunt sectoarele vizate. Practic toate sectoarele sunt afectate. Sănătate, educație, totul totul este acoperit de acest proiect sau este afectat într-un fel sau altul de impactat într-un fel sau altul de acest proiect pentru că uh, inteligența artificială are un impact asupra tuturor domeniilor și educația evident trebuie să fie acolo și trebuie să fie la înălțime. Și pot să continui și să răspund la cealaltă întrebări. Doamna Șoedrova m-a întrebat și dacă uit să răspund la vreo întrebare, vă rog să-mi uh, reamintiți. Deci doamna Șoedrova m-a întrebat în legătură cu acest proiect. Este un proiect de mare importanță pentru Ungaria. Dacă vă amintiți, uh, tabelul pe care vi l-am arătat cu toate proiectele, uh, acesta face parte din strategia națională și planul, din planul de acțiune pentru inteligență artificială fac toate parte din acest plan și, desigur, trebuie să investiți, să, trebuie să investești în tehnologie, dar, sigur, partenerii uh, vor face astfel de investiții. Eu sunt uh, șefa proiectului educațional, deci noi investim în educație. Colegul care a vorbit înaintea mea a menționat anumite temeri în legătură cu piața muncii Cred că e mai bine să ne temem puțin și să, ne pregă- să fim pregătiți decât să nu ne temem și să fim luați pe nepregătite mai târziu de schimbări. Deci proiectul nostru, grupul nostru de lucru încearcă să folosească toate canalele. Inteligența artificială este practic ca o, o universitate deschisă. Toată lumea poate să învețe. Oricine, orice persoană care participă sau nu la educația de masă și la educația superioară Uh, practic, întreaga societate, pentru că trebuie să integrăm pe toată lumea în acest proces de învățare. Nu știm cum o să arate viitorul, dar uh, trebuie să ne pregătim pentru posibile rezultate negative. Sper că am răspuns la toate întrebările. Uh, sper că sunteți satisfăcuți de răspunsuri, dar mai era o întrebare, dacă mi-aduc bine aminte. Cred că rolul uh, era legat de rolul profesorilor, dacă mă amintesc. Era vorba despre rolul profesorilor, educatorilor. Nu știu dacă chiar trebuie să înlocuim oamenii, pentru că inteligența artificială a fost creată de oameni, deci cred că valoarea este dată de ființa umană. Inteligența artificială poate fi foarte bună, haideți să o folosim în scopuri bune. Există și o organizație care se numește AI for Good, inteligența artificială pentru scopuri bune. Deci nu, uh, nu înseamnă că trebuie să înlocuim toți profesorii cu tehnologie, cu tehnologie de inteligență artificială. cum să spun, în procesul educativ, studenții deja folosesc uh, digitalizarea uh, la universitate ci ca să țină legătura cu profesorii și pentru alte scopuri dar, și există e-learning, dar asta nu înseamnă că nu mai are nevoie de profesori, că profesorii pot să-ți dea uh, alte răspunsuri, nu poți să înveți doar de la un algoritm după aceea se pot oferi uh, programe adaptate fiecărui student și nevoilor acestuia. Mulțumesc! Câteva observații vis-a-vis -vis de întrebări, mai ales uh, vis-a-vis -vis de rolul profesorilor. Dezvoltarea inteligenței artificiale permite o economisire a capacităților de care dispun oamenii și mai ales cadrele didactice. Este vorba de motivație, de sprijin, de competențe, de empatie vis-a-vis -vis de elevi, orientarea acestora. Acestea sunt foarte importante în era digitală. Vorbim despre alfabetism digital. Cred că ar trebui să vorbim și despre în inteligența artificială pentru a arăta modul în care se poate folosi inteligența artificială într-un mod util și cum poate să uh, Uh, ducă la foloase pentru conținutul educațional și cum poate să um, asigure și învățarea personalizată. Sigur, acesta este un al uh, cadrului didactice, dar este în schimbare. Sigur, profesorii sunt și creatorii de uh, platforme noi de învățare pe baza AI. Am văzut în Letonia exemple de cadre didactice care participă la dezvoltarea unor uh, chatbot-uri de învățare de limbi pe care le pot folosi copiii. Referitor la pierderea locurilor de muncă, aș putea spune că sectorul uh, cultural se află într-o poziție mai bună decât alte sectoare, pentru că este unul cu un element creativ foarte mare. De obicei, AI preia activitatea repetitivă, mecanică, să spunem, pe când partea creativă uh, trebuie să o facă în continuare oamenii, mai greu de înlocuit. E foarte important să existe și un aspect cultural în strategiile de AI. Mai ales e important să uh, consolidăm competențele artiștilor și ale industriilor creative, astfel încât să permită înțele- înțelegerea modului în care AI se poate folosi în uh, noi tipuri de reprezentații artistice, să creeze spații în care se poate face partaj, schimb de date. Și în felul acesta se pot înțelege multe aspecte ale dezvoltării din perspective diferite. Și de asemenea se poate încuraja și promova um, piețe noi pentru artă prin intermediul AI. Și apoi se pot încuraja și instituțiile culturale publice să folosească instrumente de AI pentru a promova expresii um, creative diferite. Aici inteligența artificială poate să ajute foarte mult în a arăta bogăția culturii europene într-o manieră nouă. Iar acest lucru necesită niște acțiuni foarte țintite, specifice. Și ce vedem um, în strategiile naționale de acum este faptul că nu se tratează suficient aceste subiecte. Er Mulțumesc. Aș avea și o întrebare către dumneavoastră și dacă este posibil, mi-aș dori să primesc și un răspuns. Am să dau cuvântul și comisiei um, și am, mă uit în sală să văd dacă mai dorește cineva să adreseze întrebări. Văd că nu mai sunt întrebări din partea colegilor. Aș dori să mă refer la Uh, educație și creativitate. Diferența între digitalizare, um, inteligență artificială și e-learning este că avem de-a face și cu rețele neuronale. Practic s-ar putea aduce într-un sistem toate conținuturile de învățare din întreaga Europa și s-ar putea crea noi curicule uh, Uh, de către inteligența artificială care ar putea fi adaptate la uh, nevoile și capacitățile fiecărui student. Asta de, uh, diferențiază inteligența artificială de digitalizare, pentru că faptul că permite individualizarea, dincolo de faptul că trebuie să îi învățăm pe, și să-i formăm pe profesor ca să folosească sistemul. Până la urmă, materialul pe care îl primește profesorul este cu totul altceva. Pe termen lung, formarea profesorilor se va schimba în mod structural dacă conținuturile până la urmă se va baza pe colectarea de date și punerea la oaltă a mai multor uh, conținuturi uh, de formare. Pun această întrebare pentru că cred că trebuie să nu rămânem în urmă, ci să fim cu un pas înainte. Același lucru în domeniul uh, creativ. Uh, nu numai, mă gândesc numai la New Rem Rembrandt. această posibilitate de a crea noi opere în stilul unui nou în stilul unui pictor. Sunt practic conținuturi noi, creații noi. Oare câte astfel de noi creații ar putea apărea dacă iau la oaltă nu numai pe Rembrandt, ci și alții din epoca sa și care poate dacă s-ar fi cunoscut ar fi putut să își uh, influențeze operele. Ce poate fi rezultatul în astfel de uh, circunstanțe? Un uh, artist poate, putem, uh, putem diferenția între ce a învățat un artist la școală și um, care, ce a dus la creațiile sale și ce am învățat o mașină să facă um, ceea ce a dus la creațiile sale. Pentru că, practic, putem să luăm uh, lucruri de peste tot pentru a le combina și și asta este o, o nouă artă practic, până la urmă și uh, um, sistemele de inteligență artificială bine uh, sau foarte evoluate ar putea să creeze artă, nu? Care este, unde vedeți uh, că se trage delimitarea între inteligența artificială și uh, creativitatea umană? Thank you for, for this question. Mulțumesc pentru aceste întrebări. Observăm noi modalități și oportunități prin care inteligența artificială permite oamenilor să aibă o putere mai mare. Chiar facilitează creativitatea, însă nu înlocuiește oamenii în mai multe exemple și aici ce pot menționa ar fi industria modei. un designer, Jessica Smart, care combină dispozitive multisenzoriale cu noi uh, produse de modă care ajută foarte mult uh, oamenii cu disabilități și pacienții care beneficiază de pe urma um, um, simptomelor unui atac cerebral, de exemplu. Aici avem un model în care industria modei se reunește cu tehnologia AI pentru a ajuta pe oamenii cu nevoi speciale. Un alt exemplu de inteligență artificială în muzică este unul în care se folosesc tehnici noi de generare a muzicii cu input, cu contribuție de la oameni. Nu e nevoie de competențe muzicale foarte înalte sau de o educație în acest sens, însă se pot combina sisteme de AI și poți să-ți creezi un uh, soundtrack personalizat care poate să compenseze lipsa anumitor competențe de a cânta la un um, Uh, instrument muzical sau uh, de a ști solfegiu. Iată doar câteva exemple. Pe bună dreptate putem spune că AI ajută la creativitatea oamenilor, însă e important să facem o distinție între expresii artistice generate doar de mașini, ci creativitatea umană care se folosește de AI. Și sunt, sigur, multe discuții um, despre unde să trasăm această delimitare. Cât despre um, aceste implicații, ele se aplică și în ceea ce privește drepturile de autor, ca urmare a folosirii sistemelor AI. Apoi, în ceea ce privește schimbările în educație, ați menționat pe bună dreptate personalizarea și individualizarea educației. Sistemele de inteligență artificială care sunt acum dezvoltate permit o granularizare a materialului didactic și orientează elevii individuali, parcurgând cel mai bun parcurs pentru persoana respectivă, având în vedere personalitatea, competențele și cunoștințele acesteia. Însă, pentru a dezvolta aceste materiale didactice, e important să se folosească nu doar tehnologiile, ci, sigur, sunt importanți uh, profesorii și experții în domeniul învățământului. Iar inteligența artificială este creată de oameni. Iar profesorii, instructorii sunt esențiali uh, în uh, crearea noilor sisteme de inteligență artificială de generații recente și, de asemenea, cele care ar putea să fie folosite la scară largă în instituțiile de învățământ. Uh, uh, Câteva comentarii referitor la conținutul materiilor, materialelor didactice. Noi am făcut un plan de învățământ complet și cred că e foarte important să ne, con- ne concentrăm pe aceste aspecte pentru a evita posibilele efecte negative. Uh, of course, there is some personalization or special. Sigur că e foarte important uh, și personalizarea, specializarea. A, avem ocazia să selectăm dacă ne îndreptăm către științele datelor sau către altă direcție, robotică, sisteme autonome. Avem această opțiune, dar ține și de industrie aici. Mulțumesc. Uh, Mulțumesc. Acum aș dori să invit comisia DG EAC sau DG Connect, amândoi sau cine dorește să facă o declarație. Mulțumesc. De la DG Connect sunt. Unul dintre piloni esențiali ai pachetului adoptat astăzi, pachetul digital, este să avem o tehnologie care funcționează în folosul oamenilor. S-a spus deja acest lucru, că vrem să profităm de diferitele posibilități pe care le oferă inteligența artificială. Dar pentru a face acest lucru trebuie ca oamenii să capete competențele potrivite și cunoștințele potrivite, să știe ce se află dincolo de um, inteligența artificială și care sunt datele folosite. Aceste acțiuni sunt și ele um, reflectate în strategia privind datele și în Cartea Albă. Uh, trebuie așadar oamenii să dispună de competențele digitale de bază pentru pentru a înțelege uh, măcar la nivel de bază inteligența artificială. De asemenea, trebuie să facem o um, o îmbunătățire a forței de muncă de acum, o profesionalizare pentru a folosi datele și de asemenea dorim să um, stimulăm um, uh, talentele europene pentru a um, genera noi tehnologii care se folosească. Aceste acțiuni se bazează pe ce avem deja prezent și experții s-au referit la planul de acțiune privind um, inteligența artificială convenit de statele membre și de comisie la sfârșitul 2018 și aici uh, lucrăm uh, în strânsă colaborare cu statele membre care implementează niște strategii naționale cuprinzătoare, inclusiv uh, dimensiunea menționată în Ungaria cu privire la competențe și lucrăm împreună cu alte servicii ale comisiei la câteva acțiuni pilot Vrem să explorăm uh, posibilitățile unor noi curicule și unor noi diplome de educație terțiară privind uh, aplicații de IA um, și un sector vizat ar putea să fie cel creativ. În sfârșit, noul program uh, Europa Digitală propus pentru 2021-2027, avem în bugetul de acolo un buget anume tocmai pentru dezvoltarea de competențe de AI împreună cu alte competențe avansate în domeniul digital. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Acum DG EAC. Yes. Good afternoon. Um, very briefly also from my side, thank you very much for this. Um... Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru organizarea acestei um, audieri importante. GEA că uh, sprijină statele membre prin metoda de coordonare uh, și prin diferite formări, inclusiv pe AI. Aș dori așadar Uh, avem și o serie de activități de învățare interpares anul trecut la Ljubljana. Am avut acolo timp de două zile și jumătate discuții pe trei puncte importante, practici emergente în dezvoltarea AI pentru educație, apoi uh, schimbul de inițiative și de planuri uh, existente în statele membre și, în sfârșit, planul coordonat privind AI menționat și de colega de la DG Connect. Apoi, aș dori să indic Faptul că în uh, planul de acțiune privind educația digitală pe care a lansat Comisia în ianuarie 2018 avem niște măsuri țintite pentru inteligența artificială în educație și cu precădere sunt două prototipuri care sunt acum în curs de dezvoltare. Pe de o parte, o harta competențelor care face legături între competențele achiziționate în diferite programe și în educație cu cele necesare pentru anumite posturi de muncă și ce vrem să facem este să vizualizăm uh, pe de o parte cererile de posturi de muncă, să vedem care sunt programe care răspund cel mai bine la cele de competențe și apoi contribuim la elaborarea de noi curicule. Apoi avem un prototip cu privire la impactul AI în diferite sectoare și întrebarea care se pune aici este ce fel de educație legată de AI avem pentru diferite sectoare economice, pentru că am auzit foarte clar faptul că AI o să afecteze majoritatea, dacă nu toate sectoarele. Și, în sfârșit, vreau să fac o continuare a, celor spuse uh, privitor la pachetul um, eliberat de comisie astăzi, pachetul digital din partea comisiei. Uh, vom avea um, și în iunie anul acesta o actualizare și un nou plan de acțiune privind educația digitală. Am dorit să aprofundăm uh, activitatea noastră cu privire la analiza predictivă și de învățare în educație, un domeniu foarte specific unde AI se poate folosi pentru rezultate mai bune și apoi am dori să contribuim la o mai bună conștientizare a AI în domeniul învățământului pentru a pregăti cetățenii să ia niște decizii um, informate în toate aceste domenii afectate de tehnologia aceasta nouă. Mulțumim foarte mult! Acum am dorit să deschidem partea a doua a um, audierii și o să dau cuvântul um, de fapt, o să um, dau prezidiul pe mâinile colegei Boșcor timp de câteva uh, minute și dau cuvântul doamnei Eleonora Rosati Aveți 10 minute. ne good afternoon everyone. Mulțumesc și bună ziua tuturor! În timpul pe care l-am la dispoziție, aș dori să fac trei lucruri. În primul rând, aș dori să vă dau câteva exemple de creativitate a inteligenței artificiale. Apoi, aș vrea să vă arăt cum ajungem acolo și ce obstacole ne poate pune în, calea, în cale legea. Și apoi unde mergem mai departe, ce fel de protecție juridică poate fi uh, disponibilă pentru aceste um, creații care nu au niciun element uman. Voi uh, aborda aceste subiecte dintr-o perspectivă a dreptului de autor. După cum știți, drepturile de autor sunt un regim care în mod tradițional a fost uh, asociat cel mai mult cu expresiile artistice, cu creațiile minții și cu expresia muzicală. Să începem. Iată, asta pare um, să fie ceva ce ați întâlnit deja. Seamănă cu o pictură a lui Rembrandt, însă nu este Rembrandt uh, autorul, ci este o pictură creată de inteligență artificială folosindu-se un set de date uh, bazat pe 346 de picturi uh, ale lui Rembrandt a fost învățat un algoritm să picteze stilul lui Rembrandt și a creat, iată, asta. Este asta o operă care uh, seamănă cu celelalte? Da, singura uh, diferență este că a fost creată de o mașină și nu de un om. Apoi, în domeniul muzical avem exemple. Aș vrea aici, pe scurt, să vă prezint câteva videouri. this uh, uh, music is also created by artificial intelligence. Această muzică a fost creată de inteligență artificială în stilul uh, formației Beatles. Bun, textele nu sunt chiar ideale, suntem de acord, dar muzica sună ca un cântec al Beatlesilor. Iată un alt exemplu.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 auzite. This is a, song created with the aid of Acesta este un sunet creat cu ajutorul inteligenței artificiale. Este diferit față de primul, deoarece aici inteligența artificială a fost un instrument în care l-a ajutat pe muzician să creeze sunetul. În primul, uh, inteligența artificială a făcut toată creația. Sunt, iată, două exemple care, din punct de vedere juridic, uh, suscită întrebări diferite. Un alt caz despre care putem vorbi, dacă pot trece la următorul slide. Acesta este un doodle pus la dispoziție de Google anul trecut pentru a îl celebra pe Johann Sebastian Bach, este un doodle ce le permite utilizatorilor să creeze muzică prin inteligență artificială în stilul lui Bach. Deci, uh, cu creativitatea utilizatorului se creează ceva ce seamănă cu o compoziție a lui Bach. Iată, sunt exemple care ne arată că suntem într-o etapă inițială. Inteligența artificială nu face foarte mult pe cont propriu, necesită în continuare contribuția umană. Însă există potențialul pentru o inteligență artificială care să poată crea singură în viitorul apropiat. How do we get there? The answer is... Cum ajungem acolo la nivel juridic? Și anume, având la dispoziție texte și date care pot fi folosite pentru a forma inteligența arti- artificială. Tehnicile de mining uh, folosite de toate sistemele de inteligență artificială sunt uh, cele care stau la baza inteligenței artificiale și într-un context creativ. După cum știți, Comisia Europeană astăzi a publicat strategia europeană pentru date. S-a uh, subliniat că uh, cel mai important la aceste date este cum sunt ele folosite și același lucru este valabil și în ceea ce privește creativitatea IA. În legislatura precedentă, Parlamentul și Consiliul au adoptat noua directivă cu privire la uh, copyright, care prevede o serie întreagă de derogări care permit uh, miningul de date și de texte, însă pot exista prevederi legislative care să interzică sau să împiedice astfel de uh, practici. S-a vorbit în documentul de astăzi despre nevoia de a um, ține cont de toate aceste lucruri, având în vedere că s-ar putea să continue să existe obstacole. Um, întrebarea în care se ridică aici este uh, cum facem mai departe? Odată ce inteligența artificială a creat ceva, este o operă protejată și da, ar trebui să fie protejată. Iată o uh, pictură creată de asemenea de inteligența artificială. Este uh, se găsește pe un site, uh, este uh, o pictură semnată de un algoritm. S-a vândut la o licitație organizată de Christie's în 2018 și s-a vândut cu peste 400 de mii de dolari. Deci, iată, o operă foarte valoroasă, dar nu știm ce fel de drepturi juridice îi sunt asociate. Din punct de vedere al dreptului de autor, trebuie să ne întrebăm. În primul rând, drepturile de autor recunosc uh, și alți autori decât cei umani? Apoi, dacă recunoaște astfel de autor, sunt aceste opere suficient de originale pentru a fi protejate? Pentru că la nivel european, pentru a se, garan- pentru a se arăta originalitatea, opera trebuie să fie impregnată de personalitatea autorului. Este inteligența artificială capabilă să dea dovadă de personalitate, de creativitate, de o astfel de libertate? Va fi? Și încă un element foarte interesant la nivel practic va fi cine deține drepturile pentru aceste creații. Este uh, Uh, proprietarul setului de date folosit pentru formarea, pentru învățarea inteligenței artificiale, este proprietarul mașinii care a creat opera, este mașina care poate va avea drepturi juridice? Sunt, iată, întrebări ce s-ar putea să devină foarte uh, importante în viitor. Și la uh, final, întrebarea este o chestiune urgentă să vorbim despre protecția drepturilor de autor în astfel de cazuri? În domeniul proprietății intelectuale, dezbaterile sunt poate cele mai intense pe, pe acest uh, subiect. Din punctul meu de vedere, este și nu este un subiect urgent. Nu foarte, deoarece ce am văzut până acum sunt exemple de creativitate uh, Um, IA, în care există în continuare o contribuție umană. Întotdeauna putem să revenim la o echipă umană care a permis această creație. Dar în viitor s-ar putea să nu mai fie cazul, s-ar putea să avem inteligențe artificiale care să-și poată colecta propriile surse, să selecteze ce să folosească și să creeze în același mod în care facem noi când citim o carte dintr-o bibliotecă și apoi ne scriem propria noastră poveste. Este, pe de altă parte, un subiect urgent pentru că tehnologia evoluează foarte rapid, se întâmplă deja și în următorii 5-10 ani este foarte probabil să avem exemple de inteligență artificială complet autonomă care creează singură. Și ce va deveni uh, foarte important să abordeze Uniunea Europeană este ce fel de regim uh, juridic trebuie să se aplice unui astfel de tip de creativitate. Drepturile de, auta, de autor în Europa au fost întotdeauna percepute ca o, um, un drept natural al autorului. Tu faci o creație și ai un drept uh, natural de a primi protecție. Se folosește același gen de argument pentru a uh, Uh, proteja creativitatea inteligenței artificiale, s-ar putea să existe dificultăți. În drepturile de autor există drepturi morale asociate contribuțiilor. Dreptul de a um, obiecta față de o distorsiune a muncii și așa mai de, a lucrării și așa mai departe. Iar dreptul de autor durează pe, viața, pe durata vieții autorului plus 70 de ani. Ce se întâmplă cu inteligența artificială? Ar trebui să uh, prevedem cu, toate, cu totul alți uh, termeni, alți termeni pentru aceste protecții. Iată, este, sunt subiecte dificile și ar putea să reiasă că poate că Uh, sistemul juridic pentru creativitatea inteligenței artificiale ar trebui să fie unul creat sui generis. Să existe un tip de protecție juridică care să fie adaptat la circumstanțe și care să nu meargă prea departe, astfel încât uh, să nu se uh, pun obstacole în calea unor noi creații. Am să închei prin uh, prezentarea unui prim exemplu al unei inteligențe creații inteligențe artificiale. Pinocchio a fost uh, o marionetă și a devenit la final un copil adevărat. Iată ce s-ar putea întâmpla și cu inteligența artificială. S-ar putea să devină din ce în ce mai autonomă și să semene din ce în ce mai mult cu noi oamenii și din punct de vedere creativ. Încheie aici, vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much for this quite interesting and... Mulțumim foarte mult pentru această prezentare foarte interesantă, nu șocantă, dar uh, ne-a dat de gândit. Am să-i dau cuvântul acum lui Christoph Krânke, de asemenea pentru 10 minute. Mulțumesc, bună ziua tuturor, vă mulțumesc pentru această foarte amabilă uh, invitație. Mă numesc Cristof Crânche și am să vă prezint uh, uh, opinia mea în ceea ce privește sectorul audiovizual și inteligența artificială. Vedeți că am uh, o prezentare complet în mod analog și aș vrea să mă refer la două lucruri. Ce înseamnă inteligența artificială și uh, cum poate fi folosită în domeniul serviciilor audio, audiovizuale și media. În uh, scopuri de reglementare, cred că sistemele de inteligență artificială uh, trebuie folosite uh, în mod, sau conceptul trebuie folosit în mod generic orice fel de sistem în care se hrănesc date și care scoate rezultate trebuie văzut ca inteligența artificială atâta timp cât este suficient de complex și rezultatele sale nu pot fi prevăzute uh, de către oameni, ceea ce înseamnă că este un sistem care acționează în mod inteligent. Din punctul meu de vedere, sunt două grupuri de actori care pot folosi și implementa tehnologiile IA în contextul serviciilor audiovizuale și media. Furnizorii de conținuturi și platformele. Cei care oferă uh, conținuturi se referă și la uh, cei, uh, platforme se referă și la uh, cei care oferă cât și cei care consumă. Pentru uh, furnizorii de conținut uh, uh, aici in, in, intervin și chestiunile ce țin de deepfake, vom auzi ceva despre asta mai târziu, dar inteligența artificială poate crea și uh, oportunități pentru crearea de conținuturi, mai ales pe platforme de partajare video. Serviciile media pot fi uh, personalizate în funcție de preferințele uh, utilizatorilor, dar și din ce în ce mai mult pe platforme de partajare de videouri de asemenea, asta se folosește deja pe astfel de platforme, uh, faptul că se uh, creează, um, se identifică subiecte care sunt uh, foarte actuale și se adaptează conținutul la utilizator. Asta consolidează încrederea utilizatorilor în, în aceste sisteme. Iar apoi, marketingul inteligent poate, și crearea de astfel de conturi uh, de IA poate crea impresia în care mulți utilizatori partajează același conținut. Acum platforme, uh, furnizorii de, uh, și plat, pe platforme de sharing de video folosesc această inteligență artificială pe difer, pentru diferite subiecte. Întâi pentru monitorizarea conținuturilor, pentru comunicări, Uh, pentru a vedea dacă există încălcări ale standardelor comunitare sau ale legilor. Apoi, sunt folosite sistemele IA ca un instrument pentru un control inteligent al accesului la informații pentru utilizatorii individuali, mai ales pentru o mai mare personalizare și pentru scopuri comerciale. Cum este relevantă inteligența artificială pentru reglementarea serviciilor uh, audiovizuale și media? putem avea două tipuri uh, de reglementare, de protecție și de uh, facilitare. Reglementarea uh, prote- uh, care protejează, protejează de o comunicare uh, care induce în eroare uh, sau, de exemplu, încearcă să evite publicarea de conținuturi ilegale. Utilizatorii serviciilor media, de cele mai multe ori, uh, au încredere în conținut editorial uh, mai degrabă decât în uh, conținut ce vine de la um, cei care fac publicitate, pentru că conținutul editorial este creat cu obiectivitate și nu este uh, mânat de interese comerciale. Din acest motiv, reglementarea trebuie să dea utilizatorilor oportunitatea să se poziționeze la o distanță critică de comunic comunicarea comercială și să-și creeze o opinie proprie. Iar uh, promovarea inteligenței, uh, comunicării bazate pe inteligența artificială trebuie să se bazeze tocmai pe această uh, protecția consumatorului. Trebuie să se bazeze pe dreptul utilizatorului de a-și crea o proprie opinie și cum utilizatorii de obicei au încredere în comunicarea umană autentică nu are încredere în uh, conținut, oamenii nu au încredere în conținuturi uh, promovate de inteligența artificială sub pretextul uh, care se prefacă sunt create de oameni. În Germania există un nou, un nou acord cu privire la mass media. În articolul 18 se uh, Uh, prevede posibilitatea de a eticheta uh, conținutul creat de uh, mm, programe de calculatoare. Două element se referă la dezinformare, conținuturi ilegale și um, informare greșită um, diseminate pe platforme cu sau fără IA. Disponibilitatea IA sugerează că în viitorul apropiat platformele de partajare video trebuie să fie obligate să filtreze în mod proactiv cel puțin anumite tipuri de conținuturi ilegale din sistem, sistemele lor, de exemplu forme extreme de violență și pornografie. Deci asta ar putea fi reglementare prin inteligența artificială. Cu asta ajung la ultimul punct, ținându uh, cont de importanța socială a serviciilor audiovizuale, mai ales cele cu un impact larg, există o altă funcție a reglementării media și anume funcția de facilitare a legilor media care au ca scop să se producă prin mas, să se prezinte prin mass media o suficientă uh, diversitate de uh, opinii există diferite efecte asupra utilizatorilor individuali și asupra publicului. Cunoașteți cu toții efectul um, um, bulei create de filtre și alte efect, astfel de efecte, de exemplu în rețelele sociale, care sunt foarte importante în crearea opiniei publice. Și este important să se abordeze aceste elemente pentru a asigura accesul egal al publicului la informații. Noua lege mass media din Germania conține prevederi specifice în ceea ce privește transparența, precum și um, o prevedere cu privire la nediscriminarea în rețelele sociale, care ar putea fi um, luate ca model um, pentru o nouă legislație. Conform uh, aliniatului 93 în această nouă lege, marii uh, furnizori pe platforme sunt dispuși să sunt uh, obligați să um, prezinte principiile, um, principalele criterii de agregare uh, ale um, conținutului și modul în care funcționează algoritmul. În aliniatul 94, în această lege se cere ca uh, furnizor, rețelele sociale să nu uh, trateze în mod diferit um, uh, conținutul jurnalistic fără o justificare. O altă propunere se referă și la obligații pozitive de informare a intermediarilor, inclusiv o definire a criteriilor prin care conținutul poate fi agregat, selectat sau prezentat. Dar cred că uh, trebuie să se țină cont de gravitatea uh, încălcărilor. Atât din partea mea până acum. Aștept cu nerăbdare întrebările dumneavoastră. Thank you very much. Uh, ich möchte jetzt uh, die Rundfragerunde eröffnen. Mulțumesc. Să începem cu întrebările. Dorește cineva să intervină? Pretra Camerevert. Mulțumesc foarte mult. Probabil că veți înțelege tendința nu numai a mea, cât și a uh, doamnei Verheyen de a nu dori să redeschidem uh, regulamentul cu privire la drepturile de autor uh, este... Uh, deci veți înțelege această tendință, pentru că am lucrat mult, dar probabil că după câțiva ani va trebui să revenim la asta. Domnule Cronche, ați vorbit despre o limitare a numărului la filtre. Dacă ne puteți explica uh, la ce vă referiți, pentru că n-am uh, înțeles uh, foarte bine. Apoi, ați, ați vorbit despre obligația de etichetare. Da, avem uh, anumite astfel de obligații și în directiva cu privire la audiovizual, uh, etichetarea uh, reclamelor, de exemplu. Deci, uh, înțeleg asta însă întotdeauna vin oarecum uh, tensionată când se vorbește despre măsuri uh, proactive și când vine vorba de filtrarea, de prefiltrarea conținuturilor și până la urmă nu mă interesează dacă această filtrare are loc de către inteligența artificială sau de către un om, că nu de asta ține. Efectele asupra libertăților fundamentale în ambele cazuri Uh, pot fi cât se poate de uh, semnificative. Știu că faceți o diferență între output responsibility și input responsibility. N-am înțeles exact uh, care este această, ce înseamnă această diferențiere, de ce o faceți, pentru că până la urmă rezultatul este același. Și anume, în primul rând, restricționarea comunicației, restricționarea de a pune la dispoziție cuiva ceva, și în ambele cazuri se întâmplă același lucru. Tocmai de aceea nu mi-e foarte clar ce se întâmplă, în ce măsură poate ajuta această diferențiere. Sí, muchas gracias. Um, <clears throat> en cuanto a... Mulțumesc foarte mult. Vreau să merg în linia întrebării colegei ca să mă refer la conținut. Înțelegem că este vorba de respectarea normelor deja existente, mai ales când e vorba de publicarea de conținut ilegal. Dar avem norme la partea de securitate sau drepturi sau s-ar putea să se încalce mm, legislația privind mm, drepturile de autor. Așa că AI trebuie să faciliteze tipurile de control care să permită mm, verificarea respectării normelor în vigoare în Uniunea Europeană, care sunt uh, implementate acum în statele membre. Însă, întrebarea mea era mai degrabă din perspectiva dezbaterii foarte interesante, iscate uh, ca urmare a menționării artei. Vorbim aici despre dreptul moral E mai mult o autoreflecție, nu atât de o întrebare, dar mi-ar plăcea să aflu și opinia dumneavoastră. Emergența inteligenței artificiale aplicată la conținuturile artistice, creativității, ne face să ne referim la un punct de referință foarte simplu, ce considerăm că este artă. Încă nu mi-e clar ca să vedem dacă după aceea acest lucru are impact asupra altor aspecte, cum ar fi DPI sau partea de drept moral. Eu aș face o distinție aici. Dar arta reprezintă un concept subiectiv. Pe de o parte, partea de expresie, cum se exprimă creativitatea, dar și partea de interacțiune cu mediul și cu ceilalți. E clar că pentru anumite concepte e mai clar ce e artă și ce nu. Dar dacă vorbim despre o piesă, cum este cea pe care am ascultat-o, în stilul celor de la Beatles, nu încape îndoială că senzația, emoțiile pe care ne generează sunt aceleași cum sunt cele pe care uh, ni le creează acești persoane, aceste persoane pe care nu le-am văzut niciodată. E aceeași senzație pe care o avem când avem un conținut online. Sau... Dar considerăm că e artă doar dacă ne, ne generează o interacțiune receptivă celor care ascultăm muzica, dar uh, trebuie să vedem cum aplicăm asta la fiecare dintre discipline. Äh, Mulțumesc! Aș avea și eu o întrebare și pe acest subiect. Când vine vorba de drepturile de autor, în general, inteligența artificială funcționează pe baza unor noi cantități, unor cantități mari de date și creează un nou conținut. Deci um, se analizează, nu știu, tot ce ține de Rembrandt uh, și apoi se creează ceva nou. Deci, în mod teoretic, și domnul Rembrandt ar mai putea să aibă o pretenție de drept de autor. Bun, el a murit, dar să revenim uh, în timpurile actuale, când mai, se mai aplică drepturi de autor. Trecem la acest conflict de drepturi de autor. Dacă fac muzică pe baza uh, un, muzicii unui autor care mai trăiește, deci preiau stilul acestuia și creez din uh, toate aceste date Uh, muzică nouă. Cel uh, care deține, să spunem, datele inițiale are ceva drepturi? Nu este foarte bine clarificat acest lucru. Poate în regulă cu privire la dreptul de autor, cu privire la text și data mining, dar când creezi noi com, um, conținuturi pe baza sau noi opere pe această bază, uh, ce se întâmplă? În ce măsură Um, conținuturile reutilizate mai uh, aduc beneficii autorilor lor. Și apoi, încet peste filtrele și cum pot să-mi dau seama sau să etichetez dacă este vorba de o creație originală umană, să spunem, sau una a, uh, o creație a inteligenței artificiale. Oare ar fi o soluție, un fel de watermark pentru a evita și uh, deepfake-urile, astfel încât să se marcheze cumva, să se eticheteze tot ce este creat prin, prin inteligența artificială. Ar fi util? Astfel încât să creăm, să existe o, o tratare uh, sau o folosire uh, conștientă și potrivită Um, a unor conținuturi. De exemplu, nu știu dacă aș uh, dacă folosesc un uh, discurs al lui Obama și îi uh, adaug cinci propoziții în plus, ar trebui să existe obligația de a marca astfel de lucruri. Ar putea fi un cadru în care, care să asigure că cel care este confruntat cu un astfel de conținut își dă seama că lucrurile nu sunt chiar cum mi se prezintă. Doamna Vert, am uitat o întrebare. Ați vorbit despre obligații de transparență. Însă, la o primă imagine, la o primă privire, nu e așa de ușor de mm, făcut diferența între ce a fost creat de inteligență artificială și ce nu cum ne putem noi asigura ca politicieni că sunt respectate aceste um, obligații de transparență? Pentru că e frumos să spui, da, vrem transparență, dar dacă până la urmă nu se poate controla, și am vorbit cu ingineri din inteligența artificială și mi a spus că parțial nici ei nu mai știu ce se întâmplă. Deci, cum noi, ca politicieni, putem să ne asigurăm de punerea în aplicare unor astfel de prevederi? cum ne asigurăm că ce este prevăzut în lege chiar se și aplică. Doamna președinte, mai sunt întrebări? Pentru că dacă nu, aș da cuvântul vorbitorilor pentru răspunsuri și aș dori să dau cuvântul și comisiei. Doamna Rozati, vă rog, începem cu dumneavoastră. Thank you very much uh, for, uh, for your questions. Uh, I shall leave the issue. Mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Las problema filtrelor dumneavoastră și către noastră și o să spun doar că și începește copyright-ul uh, în directiva care s-a aprobat există problema filtrelor articolul 17, deci uh, e o problemă cu implicații uh, profunde, dar vă las pe noastră să răspundeți. Și merg direct la întrebarea ce este arta și cum recunoaștem o operă de artă. Nu știu dacă vi s-a întâmplat, dar acum câteva săptămâni Mauricio Catola din Miami, un artist din Miami, a lipit o coajă de bana- o banană cu, cu scoci pe o pânză și a zis gata, asta e operă de artă. Și nu știu, s-a vândut cu 120.000 de dolari uh, și ne întrebăm, e artă, nu e artă? Certainly it's a great idea, but is it... Bun, sigur, e o idee poate foarte originală, dar e ceva care merită protecție în calitate de operă de artă? începește o întrebare a dumneavoastră, aș vrea să spun că, din punct de vedere juridic, lucrurile au devenit din ce în ce mai complicate din uh, cauza unei jurisprudențe dezvoltate la Curtea Europeană de Justiție, care a creat foarte multe probleme, în special în domeniul uh, designului. Când vine vorba de designul de mobilă sau de, de modă, uh, statele membre aderă în mod tradițional la criteriul meritului estetic. Deci merită să fii protejat uh, prin copyright pentru că ai fost expus în muzeu uh, și, sau pentru că există un anumit, un anumit aspect estetic. Și acum, Curtea Europeană de Justiție spune că acesta, această abordare e incorrectă și că trebuie să existe o abordare unitară uh, în tot ce privește legea copyright-ului și trebuie să se dea protecție unei opere originale. Deci trebuie să fie operă și trebuie să fie originală. Deci curtea elimină aceste criterii de merit estetic, valoare estetică, subiectivitate, deci uh, în favoarea unei abordări complet obiective și cred că chiar dacă ar exista un caz care să implice creativitatea uh, AI, abordarea ar fi aceeași dacă această Uh, operă creată de AI merită, se califică pentru protecție datorită originalității sale inerente. Și aici vin la întrebarea noastră. Dacă ceva care este creat în stilul unui artist sau altul este eligibil pentru protecție și motiv, răspunsul meu ar fi că este improbabil. Pentru că uh, directiva cadru cere un uh, nivel ridicat de creativitate. Trebuie să se uh, conțină personalitatea ta proprie în acea creație. Și dacă ai uh, copiat creația altcuiva, atunci creativitatea ta este limitată, pentru că tu de fapt începi, încerci să fii cât mai apropiat de uh, ce a creat altcineva. Deci, pe scurt, când vine vorba de aceste opere generate de AI, Întrebarea mai importantă este dacă e loc pentru autorii non-umani în uh, ce privește cooperativ, pentru anumiți autori, da, de exemplu, baze de date, baze de date și programele de computer, legislația spune că persoanele juridice pot fi uh, recunoscute drept autori de astfel de uh, produse, Da, pentru muzică și artă această libertate se pare că nu există. Deci eh, s-ar putea să există o problemă de la început în ce privește cerința legată de dreptul de autor. Și chiar dacă a existat eh, loc pentru un autor non-uman, tot ar rămâne problema originalității și ar fi dificil să pretinzi că o operă care este creată în stilul unui artist faimos și care se bazează așadar pe creația altcuiva, Uh, e suficient de original încât să poată să merite protecție. Deci asta ar fi problema și aș uh, încheia pornind de la comentariul pe care uh, l-ați spus în legătură, l-ați făcut în legătură cu pentru ce este copyright-ul, eu am menționat tradiția europeană continentală în care copyright-ul este văzut ca un drept natural al autorului, dar dacă ne uităm și la tradițiile Marii Britanii, Irlandei sau Statelor Unite, unde copyright-ul este văzut ca un stimulent dat de stat în care operele de cultură, de creativitate sunt folositoare societății și aduc beneficii societății și atunci trebuie să stimulezi astfel de producții. Și dacă dai uh, drepturi, pe de o parte uh, se stimulează creativitatea și se răsplătește uh, investiția pe care a făcut-o cineva într-un astfel de creație. Pe de altă parte, însă există riscul de a dilua valoarea operei creative ca atare și dintr-o dată te-ai trezi cu un, o avalanșă de fotografii generate de, artific- de inteligență artificială care ar reduce valoarea fotografiilor create de oameni, pentru că uh, ritmul, viteza și calitatea uh, acestor uh, creații ar trebui să fie mult mai uh, mult superior celor umane. Există, de exemplu, baze de fotografii care suferă foarte baze de date de fotografii care suferă din cauza AI, pentru că AI poate să producă foarte rapid fotografii, nu au niciun fel de probleme legale, legale, juridice, pentru că e vorba de subiecte care sunt complet inventate, deci nu trebuie să obții acordul cuiva ca să-i folosești imaginea, nu trebuie să mai negociezi drepturi și așa mai departe. Deci, uh, nu mai există toate aceste chestiuni și ai niște produse fotografice foarte rapide, nu știi dacă sunt produs, protejate sau nu, dar oricum e ceva ce creează probleme uh, industriilor și uh, chiar și sectorului creativ acum. Dați-mi voi să pun o întrebare suplimentară, spune doamna președinte. Tocmai v-ați referit la opere care sunt similare sau făcute în stilul lui. Uh, dar ce facem când uh, inteligența artificială amestecă mai multe stiluri? Că avem situații în care un artist îl citează pe un alt artist în, în uh, opera sa și aia tot arte. Uh, dar ce facem în, asta, în această situație? Spuneam că dacă ai o inteligență artificială care creează ceva care nu e în stilul cuiva, ci este original, atunci uh, se poate spune că um, opera respectivă este eligibilă pentru protecție, chiar dacă ea a fost creată de un autor non-uman. Și uh, problema autorului este problema cheie și problematică și în Europa și în alte jurisdicții. Ca să vă dau un exemplu. În Statele Unite a existat un caz care s-a judecat în două instanțe, începește un selfie pe care și l-a făcut o maimuță. Bun, pare, poate părea așa un pic uh, mundan, dar <laughs> într-adevăr este un caz care a uh, pus sub semnul întrebării conceptele cheie ale copyright-ului uman și uh, răspunsul destul de nesatisfăcător dat de curte a fost că un animal nu are dreptul juridic de a-și uh, proteja un drept. Deci a fost un răspuns legal la întrebarea dacă maimuța poate fi considerată un autor din punct de vedere al copyright-ului. Deci, răspunsul pe care a dat Biroul pentru Copyright al uh, Statelor Unite în, este în compendiul său de practici în care se spune că oficiul nu va înregistra o operă creată de un animal. Deci, asta e o indicație că, într-adevăr, un autor non-uman nu își va găsi locul în registrul de copyright american, și probabil că și în unele state membre din Uniunea Europeană răspunsul ar fi similar, chiar dacă nu există niște orientări atât de specifice cum există în legislația americană. Thank you for your questions. Um, I'll start with two clarifications. Uh... Mulțumesc pentru două pentru întrebările noastre. Am două comentarii și pe aceea voi intra la comentarii de substanță. Ce uh, înseamnă criterii de filtrare? Pur și simplu niște reguli care să spună că un anumit tip de conținut va fi favorizat în momentul în care se face selecția și agregarea conținutului. De exemplu, nu știu, un anumit conținut educațional ar trebui să fie subliniat uh, și scos în uh, top 10, în primele 10 rezultate pe platformă. Diferența între input și output, uh, de regulamentul de input și de output, regulamentul privind output-ul se referă la interesele utilizatorilor care sunt afectați de rezultatele acestor date de aceste platforme și începește inputul. Evident, asta are legătură cu persoanele care vor să împărtășească anumite informații prin intermediul platformei, dar e vorba doar de o distinție făcută din motive teoretice, sistemice. Practic, cred că un uh, regulament uh, de tip input uh, merge întotdeauna mână-mână cu cel de tip output. Acum, trecând la chestiuni mai substanțiale, în, în, în afară de filtrarea proactivă, care sigur că e o problemă delicată că, și care a fost discutată complet în contextul directivei privind copyright-ul și este din nou discutată în ce privește regulamentul uh, reglementarea uh, mediilor de uh, socializare și a furnizorilor de servicii uh, mass media. Cred că aici trebuie să ținem seama de două lucruri. Un lucru, providerii de tip platformă, inclusiv platformele de video sharing, sunt cumva uh, porțile de comunicare în lumea digitală. Toată informația trece pe la ei, fie că ne place, fie că nu. Ei au posibilitatea tehnică să analizeze conținut, să filtreze conținut. Deci nu e că nu fac asta, deja fac asta. Ce ar trebui să preocupe reglementarea este dacă ei ar trebui să fie obligați să-și folosească această putere într-un anumit fel care să servească interesul public. Al doilea aspect pe care cred că trebuie să-l luăm în considerare este acela că platformele digitale, inclusiv platformele de uh, video sharing, uh, sunt uh, inundate pur și simplu cu conținut care suntem probabil cu toții de acord că e un conținut nepotrivit, deci nu e vorba doar de conținut care încalcă legile de copyright, dar e vorba de Uh, violență, pornografie, terorism, uh, toate aceste lucruri, dacă nu rezolvăm această problemă, uh, sistemele de filtrare digitală nu, nu vor folosi la nimic. Va trebui să închidem totul. Deci cred că filtrarea e cumva o necesitate. Nu e un lucru pe care am putea să-l ignorăm. Sunt de acord, desigur, că întotdeauna e nevoie de un echilibru, pentru că drepturile utilizatorilor și ale platformelor de a comunica conținut sunt de asemenea acoperite de libertățile fundamentale. Libertatea de a comunica, vorbim foarte mult de artă, de libertate artistică și așa mai departe, și interesele utilizatorilor de asemenea. Așadar, filtrarea proactivă n-ar trebui să fie uh, utilizată pentru a proteja uh, orice tip de interes, ci ar trebui să, fie, să se ajungă la un anumit nivel de, de gravitate sau de importanță a acelui interes. Deci trebuie să ne concentrăm pe anumite uh, tipuri de conținut, violență și lucruri de genul acesta începește filtrarea. Dar, oricum, filtrarea nu poate fi ignorată și exclusă. Cred că ar trebui să discutăm de, despre aceste obligații și uh, unde ar trebui ele să se aplice. Și un ultim lucru pe care aș vrea să-l menționez este obligația de etichetare. Și asta se referă și la uh, comentariul pe care l a făcut dumneavoastră, doamnă președinte. Cred că ar fi crucial ca în câțiva ani utilizatorii și publicul în general să știe care este conținut real și care nu este conținut real. Cred că este de o importanță extraordinară ca să se întoarcă nu știu, un fel de, de watermark digital, un fel de uh, uh hologramă digitală uh, care să eticheteze conținut digital creat cu inteligența artificială. Sigur că uh, ar exista niște dificultăți. Cum determinăm, cum decidem care conținut a fost creat cu inteligența artificială și care nu. Deci care ar fi domeniul de aplicare al acestei obligații și de aceea aș sugera să nu urmăm o definiție, să nu folosim o definiție foarte îngustă a inteligenței artificiale. După părerea mea, inteligența artificială și sistemele algoritmice prov- provoacă aceleași uh, probleme legate de reglementare și aceleași întrebări, ridică aceleași întrebări. Deci n-ar trebui să discutăm uh, ce este inteligența artificială, cel puțin nu în acest context. Și e vorba de conținut generat automat. Și aici cred că ar trebui să intervină obligația de etichetare. Și întrebarea este dacă vrem să locuim într-o lume în care nu știm dacă informarea și comunicarea este falsă sau nu. Eu aș vrea să trăiesc într-o lume în care măcar să știu uh, care este conținutul care a fost creat de o mașină, de un automat. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Dau cuvântul uh, comisiei. Cine vrea să ia cuvântul? Vă rog. Mulțumesc, mulțumesc pentru, ați pentru că ați organizat această audiere, mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru aceste idei foarte interesante. Uh, partea noastră și mai ales începește uh, Creative Media Europe și toate inițiativele pe care le avem pentru sectorul uh, audiovizual. Uh, noi ne vom concentra pe un studiu foarte important în a doua jumătate a anului. Inteligența artificială, influența în sectorul cultural și creativ, provocări și oportunități. Evident, partea legală este uh, aspectele legale sunt importante, dar după aceea avem aspecte legale de locuri de muncă, diversitate culturală, uh, creație, impactul asupra creației. Am văzut uh, că există instrumente care pot prezice dacă un instrument, un produs audiovizual va avea succes sau nu la TV și care ar fi Uh, implicațiile din punct de vedere artistic, vrem să continuăm să producem acest tip de conținut sau vrem să lăsăm uh, o mașină, un computer să decidă uh, dacă acest lucru se întâmplă sau nu, dacă anumit, un anumit actor sau actriță va mai lucra sau nu, sau un, un regizor va mai lucra sau nu și se vor mai produce operele. Astea sunt implicații pe care trebuie să le studiem. Un lucru pe care l-am făcut și care a funcționat foarte bine, dar care a ridicat uh, foarte multe uh, chestiuni, este un proiect pilot uh, pe care l-am făcut de asemenea datorită Parlamentului European, un proiect pilot privind subtitrarea. Am colaborat cu Am uh, încercat să uh, experimentăm cu subtitrarea în timp real, inclusiv, ceea ce evident este foarte bună, pentru că permite oamenilor să aibă acces la conținut care, la care altfel n-ar avea acces. Dar asta evident a, a, ne-a creat multe probleme cu traducătorii care au spus, bine, dar la nivelul la care acum această traducere nu e foarte bună. Este numai undeva pe la 80% corect uh, această uh, traducere pentru transmisii în direct și asta evident iarăși va crea, va distruge locuri de muncă. Deci, uh, pe de o parte, e un echilibru dificil între nevoia de a proteja locurile de muncă și nevoia de a îmbunătăți comunicarea, să zicem. Mulțumesc. Acum avem ultimul expert de astăzi, îi dau cuvântul profesorului uh, uh, Coldewey de la München, uh, domnul profesor Michael Coldewey de la Hochschule für Fernsehen und Film München. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc că m-ați invitat. E prima dată când mă aflu aici și sunt foarte emoționat. Am două slujbe. Sunt profesor la o școală de film. Încerc să ajut studenții la studenții la școala de film să-și uh, facă treaba și pe altă parte lucrez în uh, fac efecte speciale pentru industria de film și animație. Deci treaba mea este să fac uh, fake-uri, pentru că vin din sectorul animației. Deci creez imagini care nu sunt reale. Și cum poate și aduce aminte cineva primele, din primele filme pe care le-a văzut în copilărie, uh, ce facem în film, cu filmul este foarte important și cred că trebuie să foarte responsabili în legătură cu ce facem acolo. Și încerc să le spun exact asta colegilor mei și anume că ei, atunci când ei creează imagini, povești și evident filmul este unul dintre mediile care creează cel mai ușor și mai repede emoții, uh, nu uiți ușor o poveste care e bine făcută. Uh, deci filmul are, o, poate avea o influență extraordinară asupra oamenilor și evident uh, influencerul a devenit o nouă, nouă slujbă, un nou loc de muncă. Uh, vreau să vorbesc așadar despre așa numitele deepfake-uri, despre imagini falsificate. Iată, acesta este background-ul meu. Am făcut vreo 15 filme Marvel, am colaborat la ele. Cred că toată lumea a văzut un film Marvel la mea în viață. Deepfake-ul, tehnic, tehnica care stă la baza deepfake-ului, se bazează pe faptul că din ce în ce mai mult computerele pot asculta, pot vedea, pot vorbi și pot vedea orice și ne dăm seama de asta în, în viața noastră zilnică. Știm că există mașini care se conduc singure, știm că ele se vor dezvolta. Folosim uh, telefoane inteligente. Deja telefonul inteligent se înrudește cumva, indică inteligența artificială și uh, dacă vrem să găsim o poză pe care am făcut-o acum câțiva ani și pe care n-am etichetat-o cu numele celui care a făcut-o sau cu un alt nume, software-ul poate să-ți o găsească. Chiar dacă imaginea e foarte de proastă calitate, nu e focusată cum trebuie și mai departe, computerul ți-o găsește. Computerul este capabil să vadă și să înțeleagă conținutul. Poate ați auzit uh, despre discuția pe marginea filmului The Irishman. This, yeah. Uh, wait a second. Here. Um, because um, the, the actors, they had a role... Uh, e un film în care actorii au roluri de compoziție. Trebuie să joace același personaj la diferite vârste. Practic, uh, Martin Scorsese a trebuit să-i facă pe actori să arate cu 30 de ani mai tineri. Și compania care a făcut asta, compania lui George Lucas, uh, creatorul Star Wars, a avut nevoie de luni în șir ca să creeze instrumente de inteligență artificială care să înțeleagă fețele actorilor și să creeze prin un software uh, niște fețe mai tinere ale lor. Și Mă rog, s-a ajuns la niște rezultate care arătau destul de ok, dar nu foarte convingător totuși și au construit uh, niște scule, niște camere extraordinare după... GI, uh, faces of... și au creat uh, fețele actorilor în CGI, au recreat practic fețele actorilor și le-au dat o nouă formă. Last month, uh, YouTube. Iar luna trecută, un artist de YouTube a preluat această tehnică și a recreat totul cu, cu deepfake. Deci, puteți vedea că, practic, prin aceste efecte vizuale și cu software bazat pe inteligență artificială, poți să <laughs> iei munca, practic, din ce în ce mai multor uh, uh, specialiști și uh, devine din ce în ce mai ușor, chiar și pentru oameni care nu sunt pregătiți profesional în acest domeniu să falsifice imagini, să facă fake-uri. Și acum uh, ajungem la un uh, moment în care avem exemple foarte îngrijorătoare, conținut foarte, foarte îngrijorător. De exemplu, dacă îi dai computerului uh, ordinul, găsește politicieni blonzi. Evident, o să-ți găsească sute mii de imagini automat. Și după aceea poți să te joci cu conținutul ăsta. Understand movement, acting. Și uh, computerul înțelege mișcare, înțelege voci, înțelege acting și poate crea un conținut, acțiune, poate crea un conținut diferit și poate să-l amestece. Iată un, un mic clip pe care vreau să vi-l arăt. Astăzi Mă bucur să vă anunț că cel, Alberta va deveni cel de-al 51-lea stat al Statelor Unite. Mă bucur. Alberta, vino la noi, o să fii Hana pentru Montana. Vreau să felicit Alberta pentru decizia sa de a se separa de Canada și de a intra în Statele Unite. Uh, cele mai bune zile ale Canadei s-au încheiat. E bine și e momentul ca Alberta să divorțeze și să treacă într-o țară mai uh, drăguță și mai interesantă. Credeți-mă pe mine, eu am divorțat de două ori. Alberta și seamănă un pic cu numele uneia dintre nevestele mele. Alberta, Melania, Ivana, dar na, eu n-am încredere în Canada, e nord acolo, aproape de Corea, e plină de mexicani de zăpadă. O să vă luăm tot petrolul, o să-l tragem printr-un pai și după aceea o să aruncăm, uh, uh, o să aruncăm paiul. E atât de bine și atât de rău. Și dacă dacă nu sunt atenți, o să iau uh, Statuia Libertății de Vagin. Când ești fa- uh, faimos, poți să faci asta. Alberta o să o renumesc după numele fiului meu, Eric. O să se numească Erica. E un nume mult mai bun. E mult mai bun. America is going to wear Alberta like a tiny little MAGA hat. It's time to make MAGA stand for Make Alberta Great Again. And we will. And if this ends up on 22 minutes, remember, they're fake news. Ok, uh, it's going on for... Da, mă rog, și continuă, și tot continuă. Asta este Dr. Fakenstein, cel care a făcut uh, acest film. Evident, conținutul este creat și uh, ne dăm seama imediat că nu e real, că este un, un construct artificial. Dar Asta ne arată că poate să pară real și să arate real. Și asta e periculos. Acum e o adevărată cursă pe Facebook și pe YouTube. Uh, cine face un software care să descopere deepfake-urile? și pe măsură ce se dezvoltă deepfake-urile, se dezvoltă și mijloacele de detecție ale deep acestora. Știți că sunt uh, uh personaje complet artificiale care au o grămadă de followeri, dar nu există nimeni, de fapt, în, în spatele lor. Și aici apare problema copyright-ului. Cine are dreptul la aceste creații? Avem uh, prezentatori de știri, uh, care sunt complet artificiali. China folosește prezentatori de știri care nu sunt persoane reale și care pot să <laughs> lucreze 24 de ore în 24, nu fac grevă, spun exact ce li se spune să spună și oamenii cred că sunt vii, că sunt adevărați. Și evident avem uh, uh, această nouă, uh, nou delict, revenge porno, oamenii care încearcă să distrugă viața altor oameni cu imagini pornografice falsificate și uh, foarte multe lucruri se întâmplă în armate cu inteligența artificială, iar companiile care sunt în spatele eforturilor uh, de a încerca să detecteze deepfake-urile sunt foarte, foarte ocupate în acest moment. Eu uh, sunt un uh, artist, uh, spun povești și folosesc din ce în ce mai mult în asta inteligența artificială și în discuția de mai devreme legată de cum uh, fac uh, acum, uh, cum îmi țin acum cursurile. Nu e ușor, pentru că stai în fața unor tineri care știu tot pentru că au acces la YouTube. Dacă vor să facă ceva, intre pe YouTube și găsesc un tutorial. Deci cum pot eu să le aduc ceva nou? Eu mă văd și jobul meu îl văd uh, ca fiind din ce ce mai mult uh, acela al unui moderator, al uh, cuiva care încearcă să-i orienteze și să le facă diferența între bine și rău din poziția mea și de asemenea să le aduc idei. Asta e un alt lucru legat de inteligența artificială. Ei au nevoie de idei. Ideile vin de la oameni până la urmă ideile care vin de la o inteligență artificială sunt foarte plicticoase, <laughs> foarte ușor. Asta cred că vreau să spun. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să vă uh, rog să puneți întrebări dacă doriți. Doamna Anderson. Ja, vielen Dank auch uh, an die anderen Experten. Das war Mulțumesc, mulțumesc tuturor experților. Wow, E, ne așteaptă vremuri grele. Am auzit o propoziție interesantă când le predați studenților, deveniți mai degrabă moderator pentru că ei cam deja știu cum să facă tot pentru că au informațiile deja. Și ce încercați este să îi învățați pe elevi ce este corect și ce este greșit și ce ați spus de asemenea mi s-a părut interesantă perspectiva dumneavoastră și mi se pare că este o problemă uh, ce s-a menționat și mai devreme referitor la rolul profesorului și la cum se schimbă el cu uh, inteligența artificială. Și mi se pare că intervine o problemă aici. Și anume, da, nu se mai predă ca atare, în sensul că se pun la dispoziție informații, ci uh, profesorul viitorului va avea ca um, rol evaluarea informației și de a oferi o perspectivă. Mi se pare că există un potențial enorm de manipulare la multe niveluri, nu numai la nivelul uh, profesorilor. Doamna Camerevert nu mai este, din păcate, în sală, a vorbit și ea despre asta, și anume despre drepturile cetățenești, um, care, sunt, uh, care pot fi afectate și ele. Trebuie să spun că și <laughs> recunosc sincer, uh, um, mă tem, mă tem de ce se poate întâmpla cu societățile noastre dacă nu găsim o cale să um, direcționăm lucrurile în mod potrivit. Mă, ceea ce mi-ați prezentat astăzi m-a făcut să mă tem. Thank you very much for your... Uh, Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare și pentru experiențele prezentate. Ați spus că sunteți artist de animație. Eu sunt din Republica Cehă, probabil că cunoașteți școala noastră de film, e destul de cunoscută, și sunteți și profesor. Ce părere aveți despre educația în domeniul media sau cinematografic? Pentru că, așa cum ați spus, trebuie să facem o diferență între ce e adevărat și ce e fals. Trebuie să fim mai bine pregătiți pentru această realitate. Avem abordări diferite în țări diferite, în Republica Cehă. Am început să facem educație cinematografică și ne trebuie profesori care să fie competenți. Avem nevoie și de experiența dumneavoastră. Doamna Sicore. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această prezentare, mai ales uh, cu privire la deep fake. Ne gândim uh, îndelung cu privire la modul în care am putea să ne educăm copiii să aibă spirit critic vis-a-vis -vis de știrile false, fake news, dar deep fake, reprezintă chiar o amenințare foarte îngrijorătoare Probabil că în Europa avem o întârziere în conștientizarea acestui nou tip de risc. Vreau să vă întreb dacă cunoașteți demersuri pedagogice care să țintească copii, dar și adulții mai în general, pentru că înțeleg că există o cursă între cei care produc deepfakes și cei care le detectează, însă cunoașteți programe pedagogice care să existe deja care să le transmită copiilor noștri armele de protecție împotriva acestor arme atunci când sunt rău intenționate. Nu-i mereu așa. Uneori au o valoare artistică, dar când sunt folosite în spectrul politic sau pentru manipulare, atunci pot să fie foarte periculoase. Vă mulțumesc foarte mult! Aș dori și eu să adaug o întrebare la final intervin unele chestiuni uh, juridice, dar și etice. De exemplu, dacă se pune întrebarea uh, de a face, uh, sau se pune problema de a se crea un film cu James Dean. Nimeni nu mai poate întreba pe James Dean dacă este de acord. Deci, practic, există această posibilitate de a prelua un personaj. Cum putem face ca, poate, nu știu, o persoană cunoscută, o, o, actor sau personalitate sau politician. Uh, deci cum putem face ca astfel de persoane să nu apară în filme porno uh, create de inteligență artificială? Deci, bineînțeles că există aspecte pozitive. Dumneavoastră folosiți tehnologia în sens pozitiv pentru a face cascadorii care să nu mai pună în pericol viața unor oameni, Uh, pentru a face lucruri care nu se pot face, de fapt, în viața reală, foarte bine, e foarte legitim. Însă, în momentul în care există devieri uh, și se deviază de la această linie, cum putem să ne protejăm, cum putem să ne protejăm societățile de astfel de evoluții? Pentru că, pentru omul de rând, chiar dacă știe că există astfel de lucruri, nu poate, uh, e imposibil de uh, spus dacă uh, este ceva fals sau nu. Câteva propoziții adăugate la un discurs al lui Obama sau, iată, semnul degetul mijlociu arătat de Varoufakis și multe ziare au căzut în această capcane și a fost una dintre cele mai simple forme de falsificare. Astăzi există și mult mai multe și mult mai bune moduri de a falsifica lucruri. Deci cum vedeți dumneavoastră că putem acționa dincolo de, a, de campanii de conștientizare și de a oferi o direcție morală? Ce putem face noi ca legiuitori pentru a ghida societatea pe o cale corectă din punct de vedere moral. Pentru că asta este sarcina noastră, să permitem, să facilităm uh, beneficiile și să evităm uh, dezavantajele și de, mm, deviațiile. Maybe too simple. Poate că am o viziune prea simplistă. Dar nu s-a schimbat nimic. Dacă falsificai ceva legat de cineva acum 100 de ani, era aceeași problemă. Singura problemă cu care ne confruntăm acum este cât de credibil este ceea ce vedem. E așa de credibil încât mi se pare că e real. Aici e problema. Dacă te duci într-o regiune unde n-au avut niciodată o experiență legată de ceva și le arăți că e adevărat, cred. Așa că la modalitățile de a ne forma copiii sau cum să ne explicăm copiilor și elevilor, studenților. În primul rând, trebuie să înțeleagă că nu trebuie să creadă în orice, să pună totul sub semnul întrebării. Asta pe de-o parte. Dacă vă uitați la un discurs al lui Obama, trebuie să știi că vine de la o sursă. Mai există oare una? A, ah, lucrurile diferă puțin. Deci ceva nu e în regulă. Cine a făcut asta? v-am spus, e, aveam și personajul Dr. Fakenstein. Deci, e clar că în cazul ăsta era vorba de cineva care se ocupă de comedie. Apoi, conținutul pe care îl oferim copiilor ca să învețe nu s-a schimbat. Mi-aduc aminte de manualele școlare. Eu am avut norocul de a nu fi născut în Germania de Est, dar știu multe despre Germania de Est, am fost în vizită, încă pe vremea când exista. Dacă mm, făceai o comparație între un manual școlar din Germania de Est cu unul din Germania de Vest, aveam într-un fel aceeași problemă. Am reușit să o depășim. Sunt multe alte mm, state care se confruntă problema asta. De unde vin manualele? Cine le publică? Cine prezintă cunoștințele astea copiilor? Sunt în regulă? Iar referitor la James Dean, A fost o veste <laughs> foarte bună pentru producător că a primit finanțare pentru film. Eu vin din lumea animației, cum spuneam, și pot să fac ce personaje vreau eu. Iar James Dean a murit. Dacă e să-i folosesc fața, s-ar putea să intervină o problemă de drepturi uh, de autor pentru moștenitor de exemplu, însă decizia nu mai aparține persoanei. Realizatorul de film realizează o poveste și uh, va fi pedepsit dacă face ceva greșit cu James Dean. Dacă te apuci să faci uh, filme porno cu o persoană care nu dorește să participe, e o infracțiune, pur și simplu trebuie să fie pedepsită. Așa s-a întâmplat mereu și în trecut. Acum e vorba doar că trebuie să înțelegem, să învățăm că dacă vedem ceva, s-ar putea să nu fie adevărat. An, acum 100 de ani, dacă vedea cineva un ziar um, pe hârtie, nu mai credea. E aici, în ziar, negru pe alb, e adevărat. Acum noi știm că poate nu e. La fel și cu radio și cu televiziunea. Iar acum la fel se întâmplă și cu deepfakes. Legislația noastră privind drepturile de autor e suficient de bună ca să se ocupe de astfel de probleme. Nu trebuie să ne temem de legislație pentru că s-ar putea să fie decizii proaste în viitor și trebuie să tratăm lucrurile ca atare. Crearea de imagini și de sunete trebuie să continue. Există, sigur, uh, discuții legate de drepturi de autor, uh, cât de departe să meargă. De exemplu, eu am lucrat la 15 filme Marvel. Am uh, recreat artă conceptuală pentru aceste filme. Există un departament uh, de cercetare care are artiști care uh, inventează design pentru diferite aspecte. Își fac treaba, fac designul, sunt plătiți însă nu primesc niciodată o cotă parte din drepturile de autor. Acestea sunt deținute de Marvel și de Disney. Ceea ce e în regulă, așa funcționează acest domeniu, această industrie, pentru că altfel, dacă vrei să faci un film, trebuie să împarți profiturile cu sute și sute de artiști, lucru care nu e posibil de organizat, nu poți să faci contabilitatea. Cum văd eu lucrurile? Dacă un muzician face muzică, organizează un concert, primește bani pentru uh, concert, prin biletele pe care le vinde, după aceea, de ce mai are privilegiul să mai primească uh, și alți bani după aceea? Nici șoferul de uh, autobuz uh, nu mai primește bani după ce a condus autobuzul. E o discuție puțin ciudată. Am pictat un tablou. A fost copiat. Primesc drepturi de autor. De ce? L-am vândut. Mi-am primit banii. Asta e. Proprietate intelectuală. Da. E un drept fundamental, dar e o discuție amplă care nu e neapărat bazată pe discuția noastră de acum, de referitoare la defects. Există, de exemplu, o convenție importantă în San Diego, Comic Con. Sute de artiști vin acolo să vândă lucrări care se bazează pe designul altcuiva. Se cheamă arta fanilor. Se pot cumpăra uh, lucrări în acuarelă sau în ulei, lucrări originale. Și apoi întreb, dar Marvel ce zice? Păi Marvel acceptă râd ei, pentru că e arta fanilor sunt artiști care își bazează lucrările, arta, pe design existent, pe alt tip de artă. Să ne gândim la asta. Nu știu, poate că se merge prea departe cu drepturile de autor. Mai era vreo altă întrebare pendinte? Să nu vă temeți așa de mult, așadar, de ce urmează. Trebuie să fim conștienți de ce se întâmplă, dar asta e un lucru. S-ar putea ca unele lucruri să nu fie reale, să fie inventate. Pur și simplu nu le luați așa um, la prima mână, nu luați de bune pe toate. Mulțumesc foarte mult! Mai sunt alte întrebări? Nu văd. Ba da, domnule Matici, vă rog. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Aș dori să le mulțumesc tuturor invitațiilor noștri pentru această prezentare uh, foarte interesantă. Prezentările au fost uh, și interesante, dar ne-au și speriat puțin. Oare inteligența artificială poate să înlocuiască un profesor? Eu, ca profesor, trebuie să recunosc că da Dacă introduc date într-un uh, calculator, calculatorul o să fie mai rapid și o să știe mai multe ca mine. Însă, ce nu are inteligența artificială este emoția reală, care este tipic umană. Vă dau un exemplu. Când uh, dăm unui calculator niște uh, pene și un cioc, calculator, dacă îi, trimitem uh, dăm aceste date, calculatorul o să recunoască o pasăre. Doar un copil o să spună că este elefanțelul Dumbo. Dar în momentul în care calculatorul o să devină și el uh, imprevizibil, atunci situația va fi uh, spământătoare. Mulțumim pentru această ultimă intervenție. Da, domnule Coldevei, dacă doriți să răspundeți. Of, of, no. Parte de nivel de cunoaștere și de înțelegere. Sunt discuții mm, foarte ample legate de mașinile fără șofer. Dacă de exemplu, mm, pentru a evita un accident, pentru a, lovi o, pentru a evita să lovească o persoană, uh, Um, să te lovești de altceva. Ca șofer, ce faci? Cum te descurci în situația asta? Cred că inteligența artificială dezvoltă, se dezvoltă din ce în ce mai mult și înțelege comportamente și emoții. Nu putem să oprim acest uh, proces, iar roboții o să arate din ce în ce mai mult ca oamenii. Și într-o zi o să ne confruntăm cu personaje în viața reală care nu sunt reale. Nu putem să facem ceva în acest sens, însă, pe de altă parte, sunt și oportunități mari aici. Poate că oamenii nu pot să vadă acum, dar o să o poată face în viitor, oamenii care să meargă fără picioare. Se pot face lucruri absolut uh, nebunești cu um, inteligența artificială, dar și pentru a îmbunătăți uh, viața. E ca invenția unui cuțit. Poate să, poți să tai pâine cu cuțitul, dar poți să și ucizi pe cineva sunt ambele aspecte mereu existente. Trebuie pur și simplu să ne dăm seama. Dacă avem cuno- cunoștințele, atunci suntem cu un pas înainte. Mulțumesc foarte mult. Uh, un singur cuvânt uh, vreau să spun. Pinocchio uh, a fost unul dintre exemplele pe care le-am auzit mai devreme. Dacă nu mai sunt alte comentarii, dacă nu mai dorește nimeni să intervină, vreau să vă mulțumesc tuturor. Cred că a fost o o după-amiază foarte interesantă. Am avut experți excelenți care ne-au dat informații în, despre materiale noi. A fost ceva nou, uh, proaspăt, uh, uimitor, uh, pe alocuri ne-a dat uh, și de gândit, ne-a făcut un pic uh, teamă, dar uh, a fost foarte important. Uh, ne-am, și ne-a dat de gândit în ceea ce privește inteligența artificială și rolul său în uh, educație, cultură și media. Mulțumesc așadar pentru prezență și pentru faptul că ne-ați luminat puțin niște aspecte care poate nu erau așa de clare pentru noi. Încă o dată mulțumesc foarte mult! Înainte ca toată lumea să fugă din sală, aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că următoarea noastră reuniune va avea loc pe 16 martie, începând cu, 15, cu ora 15 și pe 17 dimineața și după masă. Nu uitați că pe reuniunea de pe 2 martie a fost, amâna, a fost anulată. Doamna președinte, mulțumește cu amabilitate și interpreților, mulțumim, mulțumim și noi. Doamna președinte, am să îi rog pe toți cei care nu au dreptul să participe la reuniunea coordonatorilor să părăsească sala, astfel încât să putem începe cu reuniunea coordonatorilor. Vă mulțumesc foarte mult tuturor, o seară plăcută!